sunt, atunci putem să trecem la punctul 7. Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comună, raport anual. Îmi pare rău că trebuie să vorbesc atât de mult, dar eu sunt raportor și așa că trebuie să spun ceva la început. Este al doilea schimb de opinii în legătură cu raportul meu. Aș dori să mulțumesc mai întâi, să mulțumesc dumneavoastră tuturor celor care ați contribuit la text mai ales raportorilor din umbră. Am primit 398 de amendamente la proiectul de raport inițial. Amendamentele depuse sprijină eforturile noastre de a proteja multilateralismul Uh, se sprijină Uniunea Europeană mai geopolitică și reafirmă strategia noastră globală. Mulți dintre dumneavoastră ați spus că pentru ca UE să devină un actor global mai credibil și mai eficient, trebuie consolidate noi instrumente ca să crească coerența și capacitățile. Am primit destul de multe amendamente în legătură cu extinderea rolului uh, Parlamentului European în PESC și în politica de extindere mai ales spre Balcanii Occidentali. Multe amendamente au fost depuse în legătură cu politica de vecinătate, mai ales uh, spre Est și în legătură cu viitorul rol al NATO. Unele amendamente s-au uh, referit la provocările legate de creșterea unor puteri economice din Asia, și a spus și de asemenea s-a vorbit uh, despre siguranța cibernetică și nevoia de a ne adapta schimbărilor uh, climatice, dar și provocărilor cibernetice. Um, lucrez la amendamente de compromis pentru a asigura coerența raportului și contez pe colaborarea constructivă a raportorilor din umbră la reuniunile raportorilor din urmă. Joi, 28 noiembrie, la Strasburg, vom avea o astfel de reuniune. Asta am avut de spus și acum aștept uh, punctele dumneavoastră de vedere în legătură cu cele 398 de amendamente depuse. Vă rog, are cuvântul mai întâi domnul Lopez de la S&D. Xavi. Gracias. Um... Xavi Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Fără a intra în detaliile tuturor amendamentelor, aproape 400 de amendamente depuse, doresc să spun câteva lucruri. Întâi, doresc să Mulțumesc raportorului nostru, președintelui comisiei noastre, pentru tot ceea ce a făcut. Cred că este un bun de plecare foarte bun pentru negocieri și suntem siguri că um, prin colaborarea noastră tuturor vom reuși să pregătim un raport anual bun. În amendamentele noastre am insistat pe patru elemente. Întâi, rolul UE ca actor global pentru pace și securitate. Trebuie ca Uniunea Europeană să fie un actor puternic și care să-și folosească instrumentele pe care le are la dispoziție, de diplomația europeană, Serviciul de Acțiune Externă și înaltul reprezentant, dar și diplomația parlamentară a acestui parlament. În al doilea rând, am dorit să punem accentul pe valori, valorile pe care se bazează politica noastră externă. Textul face referire la o lume bazată pe reguli și pe multilateralism. Deci, uh, două elemente cheie pentru structura relațiilor noastre internaționale care astăzi se confruntă cu amenințări grave. Dar dorim să adăugăm ceva. Agenția 2030, acordul de la Paris, cooperarea între UE și NATO sau rolul femeilor în procesele de pace și securitate. În al treilea rând, așa cum a spus uh, raportorul, să recunoaștem situația de astăzi, uh, o situație extrem de complexă, la uh, provocările clasice de securitate se adaugă unor provocări uh, hibride legate de schimbările climatice, digitale, dezinformarea și având în vedere toate acestea și concurența între marile puteri, Uniunea Europeană trebuie uh, Uh, să-și asume poziția, să facă față acestei noi realități. Și în al patrulea rând menționăm unele aspecte de ordin regional și de rela relații bi-regionale importante pentru UE în politica externă și de securitate, cum ar fi integritatea teritorială și suveranitatea tuturor uh, statelor din vecinătatea noastră estică, stabilizarea și cooperarea cu zona Golfului Persic și aici un element regional foarte important este acordul nuclear cu Iranul și o adevărată alianță cu America Latină, din păcate o regiune uh, foarte instabilă în momentul de față. Suntem convinși că cu amendamentele și pe baza muncii raportorului vom ajunge la un acord bun și că acest raport va contribui la consolidarea viziunii Parlamentului domeniul politicii externe. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, Xavi Lopez. Vom mai discuta cu plăcere joi dimineața la Strasburg. Urmează acum Hilde Waldmans de la Renew. Mulțumesc, domnule președinte. Ehm, și, domnule raportor, așa cum a spus data trecută, multe elemente din raport sunt deja foarte bune. Este esențial ca în momentul în care Comisia își intră în funcție, Uh, poziția Parlamentului, prioritățile Parlamentului să fie afirmate, să spunem și ce dorim să schimbăm. Amendamentele grupului Renew se concentrează pe câteva priorități. Mai întâi, nevoia de a avea o adevărată direcție arătată de UE în lume, trebuie să fim mai uniți, mai solidari, mai puternici și să avem atitudine mai strategică. În al doilea rând, nu vom putea să arătăm astfel în exterior decât dacă uh, înăuntru Uniunii Europene uh, respectăm aceleași valori. În al treilea rând, nu trebuie doar să reclamăm uh, soft power, avem nevoie și de o capacitate de apărare care este importantă pentru a sprijini politica externă a UE. Și de asemenea, este important să um, ancorăm mai bine politica externă, politica spre partea externă și internă. Avem un serviciu de acțiune externă care trebuie să acționeze în mod proactiv și preventiv. Avem nevoie de asemenea să implicăm mai bine Uniunea Europeană în gestionarea polilor, uh, Arctica și Antarctica și zona arctică și antarctică și este important să subliniem importanța unui parteneriat între UE și statele NATO. Aceste relații transatlantice rămân esențiale pentru apărare. nu îi spun că nu mai sunt necesare, dar eu cred că acest parteneriat rămâne esențial. Thank you, Hilde. Mulțumesc, Hilde. Domnul Butikofer nu e prezent. Jérôme Rivière de la ID. Mulțumesc, domnule președinte. Observațiile mele nu o să vă mire, dar aș dori să salut calitatea uh, raportului dumneavoastră și plăcerea cu care l-am citit. Amendamentele propuse de grupul nostru se înscriu în dorința noastră de a apăra prerogativele statelor membre. În legătură, având în vedere Uh, prevederile din tratate, politica de uh, externă și de securitate este um, o prerogativă a statelor membre. Grupul nostru nu poate să accepte niciun pas înapoi, nu, po- nu poate să, să accepte nicio cedare din uh, din autonomia statelor membre. Nu dorim ca politica externă și securitate să vă să se avanseze spre o politică federală și spre discuții, eh, decizii luate eh, cu majoritate. Am dorit ca între statele UE să existe o cooperare eficientă pe baza colaborării între națiuni suverane pentru o independență politică a UE. De aceea, nu suntem de acord cu termenul autonomie strategică a UE, care eh, se bazează pe o abordare federalistă pe care o respingem. În amendamentele noastre subliniem că singura cooperare eficientă între statele europene se bazează pe regula unanimității și niciodată vreun stat nu trebuie să fie amenințat că îi se va impune politica sa diplomatică sau strategică. Dacă raportul pledează pentru, pe consolidarea capacității UE de acțiune autonom în securitate și apărare, noi preferăm ca acesta să se bazează pe politica de cooperare între state. În fine, și actualitatea ne dă dreptate, respingem afirmația din raport conform căreia o cooperare eficientă cu NATO e mai indispensabilă ca niciodată. Din potrivă, noi considerăm că această acțiune autonomă în domeniul securității și apărării înseamnă că uh, statele membre trebuie să uh, părăsească comandamentul militar al NATO și nu dorim ca Serviciul de Acțiune Externe să primească noi prerogative și să înlocuiască ministerele de afaceri externe ale statelor membre uh, și să îndepărteze popoarele Uniunii Europene de interese vitale. Mulțumesc! Merci, Jerome. Mulțumesc, Jerome. Ana Fotiga de la ICR. Mulțumesc, domnule președinte și domnule raportor în același timp. Felicitări pentru ceea ce ați făcut până acum. Aștept cu nerăbdare să văd cum vor arăta amendamentele de compromis propuse. Nu e ușor să pregătim rapoarte anuale în legătură cu politica externă și de securitate comună în aceste momente cu atât de multe provocări, dar uh, am speranțe că vom pregăti un raport bun pentru că am reușit să uh, uh, pregătim uh, audierea pentru un alt reprezentant și am avut un consens, așa cum avem consens în legătură cu multe aspecte de afaceri externe în acest mandat. Deci, după Uh, reuniunea noastră de la Strasburg. Sper că vom reuși să obținem rezultate bune la nivelul amendamentelor de compromis. Mulțumesc! Mulțumesc, Ana! Nu mai e nimeni de la GUE. Tot grupul e în Finlanda, din câte am înțeles. Deci, acum trecem la PPE. Uh, alți membri de la PPE, mai întâi domnul Zekovski și apoi domnul Băsescu. Mr. Chairman, I Domnule președinte, sper că și dumneavoastră la Washington ați fost uh, la fel de surprins de diferențele pe care le-am constatat, uh, diferențe fundamentale între republicani și democrați în Statele Unite. Sunt de acord cu un singur lucru. Faptul că Statele Unite se află într-o luptă globală și generațională cu Republica Populară Chineză pentru supremația mondială. Și această luptă, sigur, beneficiază de sprijin uh, bipartit. Mă tem că vor încerca să ne convingă cu privire la o părere comună în um, ideea de a aborda um, China în ceea ce privește transferul de armament, de cunoștințe și așa mai departe, dar China este mult mai importantă decât atât. Uh, americanii spun că sistemele poștale au fost abuzate, sistemul internațional de comerț, anumite investiții care pretind a fi comerciale sunt de fapt strategice, tehnologie furată din țările occidentale prin încălcarea regulilor. Și de aceea avem nevoie de colaborare pentru uh, cetini acest lucru și de aceea v-aș recomanda și v-aș solicita sprijinul pentru amendamentele mele 137 și 138 în care propun să avem un uh, forum voluntar de schimb de informații și de monitorizare a acestor uh, fluxuri comerciale a investițiilor uh, spre țări care ridică îngrijorări. Și astfel ne putem, um, putem fi siguri că concurenții nu au avantaje concurențiale în fața noastră. Mulțumesc. că Eu uh, fac această recomandare de uh, preluare a amendamentelor dumneavoastră. Domnul Traian Băsescu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți mi să încep prin a vă felicita pentru ideile valoroase din proiectul de raport și vă mărturisesc că multe din dezvoltările pe care le-am făcut prin amendamente pornesc de la ideile de bază ale raportului. Amendamentele au venit ca urmare a unei idei de a promova mai multă claritate și fermitate în politica noastră externă și de securitate. Aș spune că principalul mesaj pe care proiectul de raport îl dă este acela legat de autonomia strategică de care Uniunea Europeană are nevoie și că atâta timp cât vom face o politică externă fragmentată, vom conta tot mai puțin în deciziile de la nivel global. De aceea, cred că politica externă unitară, ideea reconsolidării relațiilor cu vechi aliați, dar și a dezvoltării relațiilor cu noi parteneri, sunt idei valoroase care trebuie susținute și în continuare. Nu în ultimul rând, ideea de a susține și de a reveni la o relație consolidată cu Statele Unite și cu partenerii transatlantici, inclusiv Canada, este o idee valoroasă care astăzi, prin declarații uneori lipsite de maturitate, sunt puse sub semnul întrebării de lideri ai Uniunii Europene. De aceea apreciez foarte mult și am susținut, am dezvoltat ideea consolidării relației transatlantice prin amendamentele depuse. Aș uh, încheia trăgând o concluzie. Dacă vom continua încă vreo câțiva ani să avem o politică externă fragmentată, Uniunea Europeană va deveni tot mai puțin importantă la nivel global și va ajunge să fie un receptor al politicii globale stabilită de Statele Unite, China Federația Rusă și va suporta consecințele faptului că va reacționa și nu va fi acolo unde se vor lua deciziile majore la nivel global. Vă mulțumesc mult! Thank you. One more request to... Mulțumesc. Am încă o solicitare de intervenție, domnul Vaivens de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă felicit pentru acest raport bine formulat, însă cu toate acestea există câteva lucruri care, dintr-o perspectivă realistă, conservatoare, nu trebuie susținute. În uh, dreptul um, internațional istoric se spune că relațiile externe reprezintă o caracteristică a națiunilor uh, individuale și din acest motiv uh, noi de la ECR am venit cu un amendament. Mă refer aici la propunerea dumneavoastră de a elimina dreptul de veto al statelor membre la nivelul Consiliului atunci când este vorba de afaceri externe. S-ar vota cu majoritate calificată. eu cred că e vorba aici de o dorință de centralizare. Capitalele statelor membre au și propria Uh, politica externă poate nu e la fel de eficientă, dar e un lucru democratic pentru că um, acestea țin de interesul național. De aceea solicit majorității din această comisie de a reflecta încă o dată asupra acestui punct. Această uh, unitate, cred că este exagerată în acest raport. Cred că ar putea apărea reacții exagerate dacă vom proceda așa, pentru că politica externă se leagă strâns de conceptul de suveranitate. Nu voi putea fi de acord cu astfel de încercări și nici grupul politic pe, din care provin. Mulțumesc, dragi colegi, pentru observații. Acum aștept cu interes data de 28 noiembrie, joi dimineața la Strasburg, unde sper că vom reuși să acoperim cât mai multe din amendamentele prezentate. Votul în Comisia FED este prevăzut pentru data de 4 decembrie și cel din plen în săptămâna dintre 13 și 17 decembrie. Trecem Acum, la raportul cu privire la politica europeană de securitate și apărare, tot eu va trebui să intervin pentru că domnul raportor Arnaud Danjon își cere scuze pentru că nu poate fi prezent astăzi aici m-a rugat să vorbesc în numele său și am să vă citesc ce are să ne spună. Deci, domnul Danjon își cere scuze pentru faptul că nu poate să fie prezent astăzi aici. A prezentat proiectul de raport acum uh, două săptămâni în această comisie. Reprezentații grupurilor politice au intervenit, uh, după care aproape 500 de amendamente au fost înaintate de către toate grupurile politice. Amendamentele încă sunt în curs de traducere și vor fi disponibile la sfârșitul săptămânii, după care domnul Danjon le va parcurge și va lua legătura cu raportorul din umbră pentru a găsi compromisuri pe acele părți ale raportului care au generat cele mai multe amendamente. Sigur că toate comentariile din uh, Uh, dezbatere de astăzi îi vor fi transmise. Domnul Danjon speră să aibă o colaborare de succes cu raportorii din umbră pentru a se găsi o formulare echilibrată. Votul în comisie planificat pe 4 decembrie și votul în plenară în ianuarie. Deci, raportul meu e, se votează în decembrie și cel al lui Arnaud abia în ianuarie? Ambele în decembrie? Da, dar raportul meu e în continuare planificat uh, pentru vot în plenară în uh, decembrie, nu? Mă miră acest lucru, că de regulă cele două rapoarte sunt parcurse împreună. Vom vedea care este situația. Dragi colegi, acesta a fost declarația domnului Donjon și acum vă dau cuvântul. Cine dorește să înceapă? Domnul Cubilius. Doar o observație succintă. Sigur că e un raport foarte important care vizează securitatea și sunt prezentate o serie de idei bune. Acum, care ar fi sugestiile mele? Pentru că de aceea am venit cu o serie de mini-amendamente. Dacă ne uităm în general, mai ales pentru cei nou veniți în Parlamentul European, constat o chestiune care poate că ar trebui clarificată. Acel concept de autonomie strategică care devine un concept popular, noi nu suntem neapărat împotrivă, dar cred că s-ar impune o clarificare la a ceea ce ne referim cu acest concept. Unde e nevoie de autonomie strategică pentru Uniunea Europeană și unde e nevoie de NATO? Lipsește această diferențiere. Și se pare că poate pe locul vorbim de anumite vise care nu se vor materializa niciodată. Ehm, această autonomie strategică pentru UE înseamnă oare uh, că Uniunea Europeană va avea autonomie în uh, ceea ce privește armele nucleare? Dacă nu, trebuie să înțelegem că NATO e în continuare un partener crucial atunci când vorbim de uh, apărarea noastră în domeniul nuclear. Poate că nu s-a făcut un astfel de amendament, dar se impune să avem uh, claritate când folosim acest uh, concept de autonomie strategică. Mulțumesc. Între timp am um, uh, constatat că ambele rapoarte vor fi votate în plen în ianuarie și îmi cer scuze pentru că am dat cuvântul domnului Cubilius. Uh, Uh, la început, pentru că um, de regulă începem cu raportorii din umbră. Acum, doamna, domnul Covaci, din partea socialiștilor. Mulțumesc, permiteți-mi să vorbesc maghiar, limba mea maternă. Dragi colegi, din partea socialiștilor și democraților, sunt uh, eu raportorul pe acest raport și vă pot spune că grupul meu a înaintat foarte multe amendamente, dar cu toate astea am lucrat foarte bine cu domnul Donjon. L-am și felicitat la ultima întâlnire și i-am mulțumit pentru această muncă importantă. Voi încerca să fiu succint și mă voi referi la patru chestiuni pe care le considerăm foarte importante. într-o perioadă în care există foarte multe tensiuni um, sociale și conflicte internaționale, este important ca în Uniunea Europeană și în politica de securitate și apărare să avem curajul să procedăm spre o integrare mult mai mare. Dacă ne lăsăm fragmentați și dacă avem păreri diferite, nu vom putea face față. Apoi, Balcanii Occidentali. Să nu uităm că în secolul 20 a existat un conflict îngrozitor care a pornit de acolo, primul război mondial. Și astăzi încă, din motive de securitate, reprezintă o problemă. Există mai multe etnii acolo o situație pe locuri de subdezvoltare și uh, lacunele care există, uh, Rusia dorește și ar dori să le preia, să le ocupe. Și apoi o, o a treia temă importantă, aceste amenințări hibride. Eu cred că este important ca aceste chestiuni care țin de Um, <clears throat> securitate și amenințări la adresa securității, să venim cu un capitol distinct. Și aș dori să mai adaug ceva și anume că ar fi mai bine pentru Uniunea Europeană dacă s-ar trece de la unanimitate la um, vot um, cu majoritate calificată atunci când este vorba de afaceri externe și securitate și apărare. Mulțumesc! Următorul vorbitor de la Renew, văd că nu e nimeni prezent, domnul Jerome din partea ID. Mem, mem. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am aceleași observații ca pe raportul precedent. E vorba despre un raport excelent, o plăcere de a-l citi și cu și aceeași filozofie, de fapt, m-a împins să depun același tip de amendamente. E vorba de garantarea suveranității statelor membre în domeniul uh, securității și apărării, apoi conceptele strategice, foartele, foarte probabilul uh, fond european pentru apărare, care nu vor constitui nici, uh, uh, decât elemente pe care Comisia ar vrea să le preia în detrimentul statelor membre, cărora le revine într le într totul aceste competențe. Uh, întreprinderea Airbus demonstrează foarte clar că putem foarte bine coopera pe aceste domenii, iar Comisia, dacă vrea să controleze și să um, țină totul discurs, nu va face decât să sufoce aceste inițiative. Se dorește uh, uh, crearea unei idei de colaborări între statele membre și se pune sub semnul întrebării nevoia uh, unei uh, comisii care să fie însărcinată cu acest uh, element. Așa cum spune Albert Camus, să uh, nu pui lucrurilor, să nu spui lucrurilor pe nume înseamnă să contribui la rău la nivel mondial. Exact asta am face noi aici. Mai ales dacă am uh, încuraja un candidat la aderarea europeană care are niște comportamente atât de periculoase mm, ca cel din ultima vreme. Vorbesc, bineînțeles, de către Turcia. Trebuie să ne orientăm mai degrabă către funcționarea cooperării în uh, domeniul sateliților, în domeniul informațiilor, lupte împotriva criminalității cibernetice și terorismului. Multe dintre amendamentele noastre sunt amendamente de bun simț, întru totul conforme tratatelor existente și sperăm pe parcursul discuțiilor să vă convingem de bunul simț pe care se întemeiază amendamentele noastre. Thank you, Jérôme Rivière. Mulțumesc, Jérôme Rivière. Permiteți-mi să urez bun venit unor oameni, unor oaspeți speciali la ședința noastră, se află în spatele sălii. Urez bun venit unei delegații interreligioase din Georgia, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, ai comunității musulmane, Bisericii Arme- Ortodoxe uh, Armene. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența aici. Sper că veți avea o vizită plăcută și rodnică la Bruxelles. Țin să salut contribuția dumneavoastră la stabilitatea și pacea marcată de o regiune uh, oarecum destabilizată din punct de vedere geopolitic. Aveți mulți prieteni în rândul nostru. Bun venit! Dau acum cuvântul unuia dintre cei mai mari prieteni ai Georgiei din Parlamentul European, Mihail Galler. Așa este, nu e subiectul discuțiilor noastre de astăzi, însă la cină voi uh, avea cu siguranță prilejul de a le ura realmente bun venit oaspeților noștri din Georgia. Am fost coordonator pe ze- uh, timp de 10 ani pe securitate și apărare și mi-am permis să vin cu niște amendamente constructive la adresa raportului. Dacă îmi permiteți, aș reveni la o chestiune și anume noțiunea de autonomie strategică. Această sintagmă merită mai bine definită. Nu e un termen juridic, însă, fără îndoială, are nevoie de o definiție politică, mai ales în situația actuală în care ne regăsim. Cred că reiese foarte clar că atunci când ne confruntăm cu situații în care Uniunea Europeană hotărăște să se implice și în baza unui acord cu NATO să recurgă la bazele NATO, domnul Aduan e de o părere întru totul diferită. Spune că nu ar trebui să ne implicăm nici în Balcan, nici în Libia și că atâta timp cât NATO folos, vote, votează în unanimitate, domnul Aduan ne poate întru totul bloca. Pentru că are și trebuie să avem noi posibilitatea întru totul de a acționa. Deci autonomie strategică, din punctul meu de vedere, înseamnă și o bază industrială suficientă. Deci să putem produce noi înșine ceea ce avem nevoie în acest domeniu. Sunt practic două aspecte foarte importante care se încadrează în definirea acestui concept atât de important. Vreau ca un lucru să fie clar sunt în asentimentul câtorva dintre colegii care s-au exprimat, în domeniul uh, securității și apărării comune, pentru a deveni relevanți, pertinenți, trebuie să ajungem la votare prin majoritate calificată. Asta nu înseamnă că orice majoritate ar putea forța mâna unui stat membru și să-l împingă într-un conflict militar în care nu dorește să fie implicat. Nici de cum nici măcar unanimitatea fără consimțământul statului respectiv nu poate obliga pe nimeni să se implice într-un uh, conflict sau vreo misiune de politică de securitate și apărare comună. Însă, când e vorba despre aceste politici, cei care nu vor să participe se pot pur și simplu abține. Cred că aceasta ar fi o abordare constructivă. Mi-e foarte adesea dat să aud cuvântul suveranitate. Nu înseamnă posibilitatea de a pronunța ce vrei, ci și de a pune în aplicare ceea ce vrei. Ori suveranitatea de una singură aproape că nu contează. Cine are vreun fel de pertinență dacă acționează singur pe scena internațională? De unul singur aproape că nu existi. Și acest principiu trebuie să se aplice tuturor, de la cel mai mic la cel mai mare dar avem nevoie de masă critică împreună. Doar așa se poate exercita realmente suveranitatea. Și deci sprijin toate amendamentele care vizează schimbarea într-un vot prin majoritate calificată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Mihail Galler. Mai rămâne Charlie Weimers. Domnul Sikorski? Charlie întâi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să încep prin a răspunde celor spuse de domnul Galler pe marginea suveranității. Eu unul consider că singura modalitate de a-ți asigura suveranitatea este de a nu acorda toate puterile tale Bruselului. E vorba de o cooperare interstatală care hotărăște să-și elimine treptat, treptat uh, capacitățile militare. Ța, țara dumneavoastră și țara mea au uh, niște state de plată destul de proaste în această privință. Cred că trebuie să rezolvăm aceste elemente înainte de a, a hotărâ un transfer al acestor competențe către Bruxelles. Mulțumesc. Iar în ceea ce privește votul prin majoritate calificată, practic asta ar permite stă statelor mici să fie călcate în picioare de altele. O, trebuie clarificate aceste diferite concepte, care de altfel figurează și în raportul prezent. Nu e vorba doar de autonomia strategică și de altfel aș vrea să înțeleg și eu ce înseamnă această autonomie strategică a Uniunii Europene. Ar însemna că UE ar putea acționa pe scena internațională? Poate crea structuri paralele celor ale cooperării transatlantice? Trebuie să înțelegem foarte bine despre ce este vorba. Și apoi, și în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor politici, păi este vorba despre o competență comună a statelor UE. Uh, Dar cum ar funcționa acest lucru? La cererea Bruselului? E vorba de contribuții naționale la forțele armate europene care sunt pomenite undeva în text? Toate aceste elemente trebuie lămurite astfel încât să nu se răspândească neliniștea în rândul europenilor. Mulțumesc, Danin Cihovski. Aș vrea să răspund colegilor care au luat apărarea ideii politicii de securitate și apărare comune. Păi, această suveranitate există deja în ceea ce privește chestiunile militare. Cred că ne-a fost de ajuns o experiență în acest sens, nu-i așa? Eu n-aș vrea să o mai repetăm. Credeți că țara mea, Polonia, are vreun interes național în Mali, în, Re- în uh, Republica Centrafricană? Credeți că avem noi vreun interes acolo? Ei bine, nu! Și niciodată nu am trimite trupe acolo. și ni se pare foarte important să ținem la valorile noastre. Deci dacă vreți o astfel de suveranitate, atunci nu mai contați pe noi. Și aș mai recomanda raportorilor ca conceptul de grupuri de luptă europene despre care s-a tot auzit, să fie revăzut, pentru că până la urmă au fost N urgențe și aceste grupuri de luptă niciodată nu au fost folosite. Amendamentele mele sugerează că acestea ar trebui transformate nu în niște unități gen brigadă, din, compuse din batalioane naționale, ci da, să fie finanțat prin, buget, prin uh, bugetul de apărare european, la comanda politică a Consiliului, și să nu fie alcătuite din subunități din statele membre, pentru că asta sunt grupurile de luptă. Nu, dar să se accepte voluntari din partea statelor membre. Și doar astfel ar putea realmente fi folosite acestea politic în niște urgențe neprevăzute. Vă mulțumesc. Mulțumesc, mai sunt și alte înscrieri la cuvânt? Un răspuns din partea lui Jerom și apoi închidem acest punct. Da, dacă îmi permiteți foarte pe scurt, aș răspunde pentru că mă cam uh, uimește modul în care e tratată chestiunea angajării mai multor țări europene în Africa subsahariană. Prezentarea ce tocmai a, a fost făcută e un fel de acuzație de neocolonialism și e ca și cum ar fi vorba de interesele unui anumit stat în regiunea respectivă. Vă reamintesc, stimate coleg, că suntem acolo pentru a combate răspândirea terorismului islamist – sunt întru totul convins că și Polonia ar interveni, având în vedere că o preocupă securitatea cetățenilor săi. Deci combaterea terorismului, indiferent unde se află acesta, rămâne o obligație pentru noi toți. Mulțumesc, cred că cu asta vom încheia acest punct. Arnaud Danjon este foarte nerăbdător pentru reuniunea raportorilor din umbră. Pe 4 decembrie va avea loc la votul în afet și iar în plenara din ianuarie, precum prevăzut, va avea locul. Și ajungem la punctul 8, diverse. Eu n-am nimic să vă propun, sper că nici voi. Următoarele întruniri vor avea loc deci, AFET va avea două reuniuni extraordinare înainte de următoarea uh, întrunire obișnuită de la Bruxelles. E vorba de 4-5 decembrie. Apoi, o întrunire comună a FED-SEDE va avea loc în 21 noiembrie, între 11.30 și 13, pentru un schimb de opinii cu Jean-Pierre Lacroix, subsecretar general pentru operațiunile de menținere a păcii. Nu vom avea colegi de la PPS, sigur, și apoi o reuniune comună a FET de Vedroa la Strasburg, luna viitoare, 25 noiembrie, între orele 19.20-30, pentru un schimb de opinii cu Oleg Sentsov, uh, laureatul premiului Saharov 2018. Și așa ajungem la finele reuniunii noastre de astăzi. Coordonatorii din partea PPS și de Renew, ECR, ID sunt rugați să rămână în sală și celelalte grupuri au dreptul de a rămâne, trebuie să terminăm uh, scrisoarea către uh, președinții de comisii. Vă urez tuturor, inclusiv oaspeților noștri, o seară foarte bună. Continuăm peste două minute.